Okay, friends. Um, now we start again uh, with the economic dialogue and Dragi uh, colegi, vom începe dialogul nostru, schimbul de vedere în legătură cu semestrul european pe 2018, recomandările specifice statelor membre. Le urez bun venit uh, domnului Dombrovskis și doamnei Tyson, comisar pentru ocupare, afaceri sociale, Um, mobilitate la locul muncii au acceptat invitația pentru acest dialog comun uh, Econ-Empl, ce schimb de vederi în legătură cu recomandările specifice statelor. După cum spuneam, din păcate, comisarul Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și monetare, impozitare și vămi, nu a putut să vină, a trebuit să-și anuleze participarea din cauza mai multor evenimente legate de Consiliul European care are loc astăzi și mâine, după cum știți și dumneavoastră. Comisia ne va prezenta uh, rezultatele evaluărilor făcute de comisie în legătură cu reformele, deci recomandările specifice transmise statelor membre și de asemenea și la Consiliu vor trebui adoptate pe 13 iulie aceste recomandări specifice, după care statele membre vor trebui să le pună în practică prin uh, politicile lor naționale, economice și bugetare în perioada 2018-2019. Și conform practicilor stabilite, um, și dat fiind că trebuie să avem această reuniune cu Econ, lucrurile se vor desfășura astfel. Vom avea două prezentări de introducere de 15 minute, poate puțin mai mult, deoarece domnul Moscovici nu este aici. După care întrebări și răspunsuri cu Econ, cu membrii Econ și Emplă. membrii sunt, uh, recu- re- sunt rugați să fie destul de succinți, după care vom avea o scurtă pauză când vor pleca doamna Tyson și câțiva deputați, deci cam peste jumătate de oră, deoarece va avea loc ceremonia de semnare a directivei uh, cu privire la detașarea lucrătorilor, deci o pauză cu care nu avem cum să nu fim de acord. Voi opri aici și voi da cuvântul acum domnului Dombrovskis. Aveți cuvântul. Așteptăm cu mare nerăbdare să vă ascultăm. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, e o plăcere să mă aflu aici împreună cu doamna Tyson pentru a vă prezenta recomandările Comisiei pentru Politicile Economice pentru următoarea perioadă de 12-18 luni. Consiliul a aprobat săptămâna trecută și Consiliul European le va sprijini săptămâna asta la summit, după care Consiliul le va adopta oficial în iulie. Recomandările noastre se bazează pe trei priorități. Investiții, reforme structurale și o politică bugetară responsabilă. Ne referim la situația specifică din țări și încercăm să reflectăm severitatea provocărilor cu care se confruntă fiecare țară. Se include dimensiunea euro, așa cum se spune în recomandare, cu privire la întreaga zonă euro. De asemenea, ne bazăm pe orientările din pilonul de drepturi social cu standarde ridicate pentru a morniza munca și sistemele de protecție socială și aici Marian vă va da mai multe detalii. Am pus de asemenea accentul asupra dialogului social și implicarea partenerilor sociali în acest proces de reforme și am consolidat dialogul cu guvernele, parlamentele naționale, partenerii sociali și toate părțile implicate pentru um, autenticitatea acestui proces. E o dezbatere de democratică, cea de astăzi, și apreciez această ocazie. În mod sistematic am vizitat personal toate statele membre, am discutat cu actori la nivel național și ceilalți comisari, alți comisari au făcut același lucru. Acest dialog ne ajută să identificăm provocările, reformele cele mai urgente care trebuie făcute și care sunt barierele față de reforme și investiții. Recomandările noastre intervin într-un context uh, specific din punct de vedere economic și politic. Economia europeană crește la ritmul cel mai crescut din ultimii 10 ani, e o creștere care va continua într-un robust, dar mai redus anul acesta și anul viitor. Ocuparea e foarte ridicată, investițiile și-au revenit și situația finanțelor publice e pe cale de a se îmbunătăți. Ajustarea dezechilibrelor macroeconomice se face încet încet, însă în ciuda progreselor, nivele de datorie publică și privată și creditele neperformante rămân la un nivel ridicat în multe state membre. Există riscuri legate de proteințuri comercial, legat de situația pe piețele financiare. Acum, implementarea reformelor care reacție la recomandările noastre și aici aceasta s-a făcut în mod uh, inegal de la o țară la alta. Toate acestea uh, ne fac să ne dăm seama că trebuie să ne sporim reziliența. Pentru asta ai nevoie de reforme structurale, pentru a face față slăbiciunilor și anume să avem niște mm, măsuri, niște tampoane de protecție uh, Multe țări trebuie să-și uh, îmbunătățească mediul de afaceri, să-și deschidă piața serviciilor și avem nevoie de mai multă inovare. Administrația publică trebuie consolidată, e nevoie de o mai bună guvernanță și trebuie combătută corupția în mod mai intensificat. E nevoie de eforturi pentru modernizarea pieței muncii și a sistemelor de protecție socială. Unelor țări uh, li se cere să aibă un sistem de pensii uh, și de sănătate mai uh, durabil, mai viabil, deoarece avem provocări demografice practic în toate statele membre și e nevoie de eforturi pentru îmbunătățirea învățământului, cum ar fi învățământul pe parcursul întregii vieți. Și peste o treime din recomandări se referă la piața muncii, la învățământ și la probleme de natură socială. Pentru a avea Uh, economii reziliente cu rezultate bune, trebuie să ținem cont de um, interconectarea economiilor noastre. De ce se întâmplă într-o țară afectează restul țărilor. Deci trebuie să avem o economie mai competitivă, mai rezilientă și mai inclusivă. Și de aia vrem să cerem bugetul pentru programele de sprijin bugetar pentru perioada 2020 și după 2020 și sper ca și dumneavoastră să ne sprijiniți. Comisia a înaintat de asemenea propuneri în cadrul pactului de creștere și stabilitate adoptate săptămâna trecută. A adoptat o comunicare cu privire la revizuirea flexibilității din cadrul de din pactul de creștere și stabilitate. Avem proceduri de deficit excedentar pentru uh, Franța, vrem să se scadă sub nivelul de 6%, deci să se facă aceste corecții. Un singur stat membru, Spania, e în continuare la, în acest context și să nu uităm că în 2011 24 de țări erau în situația asta. Pentru Spania am adoptat un plan bugetar care să respecte acest plan. Ieri colegiul și-a adoptat un aviz în ceea ce privește planul bugetar german care uh, respectă prevederile din pactul de creștere și stabilitate. Am evaluat de asemenea și cazul uh, Italiei și Belgiei în ceea ce prește criteriile de îndatorare. Am propus să nu lansăm, să nu deschidem proceduri de îndatorare excesivă pentru aceste țări în momentul de față. În al treilea rând, Consiliul a lansat proceduri de la adresa României și, Bulga- și Ungariei, mă scuzați. Trebuie să vedem care sunt uh, criteriile de convergență, dacă sunt respectate și compatibile cu legislația națională. Niciuna din cele șapte țări examinate nu îndeplinește toate condițiile pentru adoptarea monedei euro. 3. Bulgaria, Croația și Suedia îndeplinesc toate criteriile nominale de convergență, rata, cu excepția stabilității ratei de schimb, pentru care trebuie să intre în mecanismul de um, convergență de, de schimbare, de rată de schimb. Într-o uniune economică și monetară e important să colaborăm în ceea ce privește politicile fiscale. Asta nu e opțiune, e o urmare normală a faptului că economiile noastre sunt uh, strâns legate între, între ele. Deci nu putem avea rezultate bune decât dacă toate statele membre fac reformele care se impun. Vă mulțumesc! Ok, uh, thank you. Shall we give the floor? Vă mulțumim. Acum Doamna Tyson va lua cuvântul imediat. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum s-a menționat, space in a decade and this means Economia noastră crește în ritmul cel mai alert din ultimul deceniu și avem posibilitatea de a privi înainte și de a ne axa pe a construi o bază pentru creștere durabilă, um, inclusivă și pe termen lung. Trebuie să existe tampoane fiscale acolo unde ele sunt necesare pentru a îmbunătăți situația de șoc în ceea ce privește ocuparea pe viitor. Suntem într-o Europa mai puternică din punct de vedere social. Aproape 238 de milioane de oameni au fost angajați în Uniunea Europeană în primul semestru anului 2018, un număr record. Per total, rata șomajului este la 7,1%, ajunge aproape la nivelul precriză și numeroasele reforme introduse de către statele membre în ultimii ani au început să dea roade. Și totuși, expansiunea economică nu este una care să fie suficient în beneficiul tuturor cetățenilor. Uh, șomajul rămâne în continuare crescut în anumite țări, Grecia 21%, Spania 17% în continuare. În anumite regiuni este foarte mare și este mare și pe anumite grupuri de populație tineri cu precădere în anumite state membre. Inegalitatea este în continuare ușor mai mare decât în perioada precriză, deși lucrurile s-au stabilizat pe parcursul anilor. La nivelul Uniunii Europene însă, um, constatăm că în anumite state membre creșterea a fost semnificativă față de 2010. Tendința este similară și cu oamenii în pragul sărăciei, 23% în Uniunea Europeană, Creșterea însă a, uh, s-a oprit, dar suntem departe de a atinge obiectivul pentru Europa 2020. Și sunt unele state membre unde au existat agravări ale problemei din 2010 încoace. Din aceste motive trebuie să ne asigurăm că procesul de reformă contribuie nu doar la creșterea economică și a locurilor de muncă, ci și la justiția socială, la reducerea inegalității și a sărăciei și uh, la sporirea mobilității sociale. Din noiembrie trecut avem uh, pilonul uh, european al drepturilor sociale, plus tabloul de bord pentru drepturi sociale. Aceste instrumente ne ajută să avem o Europa mai puternică din punct de vedere socială. Aceste uh, și apoi, evident, avem recomandarea specifică pe țară și ne axăm foarte tare pe ocupare, educație și chestiuni sociale în aceste documente, pentru că vrem să ne angajăm cu statele membre în așa fel încât progresul economic să meargă mână în mână cu progresul social. Și permiteți-mi să subliniez câteva dintre problemele principale pe care le-am uh, identificat în exercițiul de acest an. Tehno, pro, progresul tehnologic este într-un ritm alert și asta înseamnă că reformele trebuie să vizeze și pregătirea profesională a lucrătorilor și reconversia profesională. Toate aceste elemente trebuie încadrate în programele educaționale și de învățare. Pentru că consecințele sunt uh, cu termen lung pentru indivizii vizați la nivel educațional. Trebuie combătut și accesul inegal la educație, pentru că de asta depinde prosperitatea într-o societate. Integrarea oamenilor pe piața muncii este o poartă înspre participare la nivel de societate. Un număr record a primit uh, această oportunitate, dar mai sunt multe grupuri vulnerabile. Persoanele cu fond migraționist, persoane cu uh, dizabilități, cetățenii de etnie romă. Ei în continuare înfruntă prea multe obstacole. Oportunitatea de a participa la nivelul societății trebuie să fie oferită în mod egal femeilor și bărbaților. A avea o familie nu trebuie să fie o povară pe viața ta profesională. Serviciile de îngrijire, beneficiile familiale sunt foarte importante pentru a putea uh, îmbina aspirațiile în carieră cu viața de familie, mai ales uh, că femeile uh, trebuie să beneficieze de un loc de muncă. Și spunem pe bună dreptate că trebuie să frângem plafonul de sticlă. Însă la capitolul egalitate de gen mai sunt multe, multe altele de făcut, nu doar uh, șanse egale se îmbunătățește situația în statele membre, dar sunt uh, diferențe foarte mari la nivel uh, de venit și sunt lucrători foarte săraci. Uh, transferurile sociale cu privire la reducerea sărăciei impune o atenție sporită din partea anumitor state membre. Nu este vorba doar de cheltuială, e vorba și de a ne axa pe rezultate, pentru că de asta depinde protecția socială. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea are acces, de exemplu, la servicii bune și de calitate în domeniul sănătății. Doamnelor și domnilor, în încheiere vreau să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru contribuția în timp util în ceea ce privește liniile directoare pentru uh, ocupare în exercițiul EPSCO de săptămâna trecută. Mulțumesc pentru sprijinul față de propunerea noastră. Avem uh, compromisul final care se axează mult mai tare pe oportunitățile egale, pe accesul pe piața muncii, condiții echitabile de muncă și protecție socială cu incluziune. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh, now you have the Mulțumim și acum avem, iată, posibilitatea de a adresa întrebări. Un minut uh, și 30 de secunde fiecare vorbitor, după care 8 minute pentru răspunsuri comisia și începem cu membrii PPE de la uh, o ocupare, domnul Christoph Hetman. Yes. I'm here. There you are. uh, thank you very, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vorbesc în poloneză, așa că v-aș ruga să folosiți căștile. Doamnă comisar, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, constatăm că economia europeană se descurcă din ce în ce mai bine. Finanțele publice, ocuparea, investițiile sunt la un nivel mai bun acum. Însă, un șomaj redus n-ar trebui să fie satisfăcător pentru noi, fiindcă este insuficient. În ceea ce privește situația tinerilor neocupați și apoi în ceea ce privește săracii care muncesc în uh, condiții precare și apoi, în ceea ce privește pensia și protecția socială, plus accesul la servicii de sănătate, toate acestea sunt lucruri care impun soluții. Vrem să avem o piață a muncii integrată cu un nivel uh, mare al ocupării pentru toți, inclusiv grupurile defavorizate. Reformele din statele membre ar trebui să susțină crearea unor contracte de muncă optime și nici de cum unele precare. Formulele de lucru se schimbă rapid în această lume digitală. De aceea, ar trebui ca lucrătorii să dețină anumite competențe. Pentru asta uh, are un mare viitor învățarea pe tot parcursul vieții, după cum și promovarea mobilității muncii. Avem nevoie de un echilibru mai bun între viața profesională și viața de familie. Avem de asemenea nevoie de uh, formule flexibile de lucru, un mai bun concediu parental și o mai bună, și mai bune servicii de îngrijire a copiilor. Recomandările pentru statele membre sunt bune, dar nu suficient de bine implementate. De la începutul semestrului european, din totdeauna, implementarea a fost uh, realizată în proporție de 9%. Multe state membre pur și simplu nu au implementat uh, nimic, ceea ce este un mare obstacol în rezolvarea problemei. Și atunci întrebarea mea, de ce nu sunt suficient de bine implementate recomandările și ce are în vedere Comisia Europeană pentru a convinge statele membre că e uh, important să se descurce mai bine la acest capitol. Thank you. I'll give the floor now. Mulțumesc. Am să dau cuvântul domnului Ivan Den Candelare de la PPE. Econ, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, doamnă și domnule comisar. Am două întrebări în ceea ce privește uh, chestiunea economică. De fapt, o întrebare era pentru domnul Moscovici, care din păcate nu e, dar o vă adresez noastră, domnule vicepreședinte Dombrovskis. În primul rând, prima întrebare. E vorba despre perspectiva bugetară în uh, zona europeană. 18 iunie, uh, Fiscal Board a dat niște orientări cu privire la bugetul pentru 2019 și Comisia este de acord cu descrierea unor poziții oarecum uh, restrictive din punct de vedere fiscal. E vorba de evaluarea pentru 2019. Și de aici a doua întrebare, ce să se schimbe concret? Pentru că trecem de la expansiv la restrictiv din punctul de vedere al politicii și cum uh, interpretăm asta din punct de vedere practic bugetar? Și apoi o întrebare de, pe impozit, tot pentru domnul Moscovici ar fi fost. E vorba de un nou element din uh, semestrul european, cu planificarea bugetară agresivă. Din, uh, de ani de zile se face o analiza creșterii și uh, trebuie să, abordăm problema fraudei în mod coordonat. Pentru prima dată, în 2018, se face o recomandare în zona euro cu privire la planificarea uh, agresivă bugetară. Sunt de acord, sunt bucuros, este foarte bine că vrem să ne coordonăm și Comisia vrea asta, dar este o problemă aici. Pentru că e vorba de grupul pentru codul de conduită uh, din statele membre care are o, o acțiune în paralel. Și mă întreb atunci, cum uh, merg mână în mână cele două lucruri. Grupul pentru codul de conduită trebuie să se ocupe de acest subiect într-adevăr sau sunteți mai degrabă de părere că nu se poate rezolva acolo și atunci comisia uh, să se ocupe ea? Mulțumesc! Mr. Dombrovski. Um, okay, uh, thank you uh, very much. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. La prima întrebare, într-adevăr există o serie de teme care au fost dezbătute în domeniul social. Marian probabil că va reveni asupra acestora și mă voi centra pe problema implementării recomandărilor specifice pe țară. Așa cum spuneam, progresele în ceea ce privește implementarea recomandărilor uh, nu sunt uh, uh, egale în diversele state membre și regiuni și există uh, progrese limitate sau uh, uh progrese susținute pentru unele din aceste recomandări. Avem uh, uh, o scară uh, prin care măsurăm uh, felul în care se fac aceste progrese, de la niciun progres până la progres total și încercăm să îmbunătățim uh, situația. care sunt uh, modalitățile prin care acționăm în acest sens? În primul rând, uh, trebuie să uh, existe o asumare mai bună la nivel național a acestor recomandări și tocmai de aceea Comisia și-a luat un angajament extins cu actorii implicați la nivel național, parteneri social, guverne, parlamente, pentru a dezbate semestrul european și recomandările specifice pe țară, tocmai pentru a răspunde tuturor întrebărilor și pentru a oferi ajutorul nostru în vederea identificării provocărilor existente și pentru a ajunge la recomandări mai precise în fața acestor provocări. În al doilea rând, un lucru pe care îl propunem pentru următorul CFM, deci după 2020, este următorul. Să avem o legătură mai strânsă între recomandările pe țară și finanțarea UE disponibilă finanțare în sens larg, deci uh, finanțare pentru fonduri, uh, prin fonduri structurale sau mai specific uh, noul program de 20 de miliarde de euro pentru reforme, instrumentul de reformare care trebuie acordat cu statele membre pentru a concepe anumite reforme, oferind stimulente financiare uh, autorităților naționale în vederea implementării acelor reforme. Bineînțeles, referința este încă o dată semestrul european și, de asemenea, recomandările pe țară. La următoarele două întrebări, bugetul pentru zona euro și aici am avut un schimb de opinii cu uh, uh, Comitetul de Gestiune European și am făcut recomandări pentru a avea o atitudine fiscală mai strictă. După cum știți, la ora actuală avem în general o abordare neutră din punct de vedere fiscal în zona euro, însă dacă economia uh, continuă să se extindă, pentru că iată suntem în al șaselea an consecutiv de creștere economică, deci am putea spune că suntem, trecem prin vremuri bune din punct de vedere economic, de aceea este important să reducem deficitul, să creștem buferele economice și să avem uh, din ce în ce mai multă marjă de manevră din punct de vedere fiscal pentru eventuala criză următoare. De aceea înțelegem această uh, argumentație care este făcută de Bordul European uh, pe teme fiscale. Din punctul de vedere al Comisiei, Deciziile pe care le-am luat în acest domeniu vor fi parte integrantă a ciclului semestrului european de la toamnă. Ultima întrebare, planificarea fiscală agresivă și includerea ei în semestrul european. Noi am inclus această planificare fiscală agresivă în rapoartele pe țară și avem șapte state membre care au această planificare inclusă, pentru că este vorba aici de o coordonare între politicile macroeconomice și fiscale. Fiscalitatea a fost întotdeauna o parte integrantă a semestrului european. Dacă vedeți recomandările pe țară, în multe țări s-au făcut uh, recomandări legate de fiscalitate iar lupta împotriva planificării fiscale agresive este o parte importantă a agendei noastre economice și sociale la nivel european. Pentru că e vorba aici de veniturile naționale, de distorsionarea concurenței, a contractelor sociale și poate avea și consecințe transfrontaliere. De aceea e clar că ne ocupăm și de fiscalitate și o includem în semestrul european. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Maria Arena, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Grupul Socialiștilor și Democraților salută faptul că în aceste recomandări pe țară există o dimensiune mai socială care a fost integrată și teme care apar în pilonul euro european al drepturilor sociale europene. Semestrul însă rămâne axat în special pe dimensiunea economică și bugetară și nu suficient de mult pe dimensiunea socială. În ziua de astăzi uh, suntem pe acest drum, se vorbește despre reforme structurale care ar putea deveni contraproductive față de obiectivele noastre sociale. Și aici aș da un exemplu, din punctul de vedere al flexibilității la locul de muncă, am putea avea o reformă structurală care să se axeze pe piața muncii cu dimensiuni foarte negative față de vulnerabilitatea anumitor categorii de lucrători. Și aici voi reveni cu propuneri și întrebări pentru comisie. O primă întrebare. Cum evaluați dumneavoastră reformele structurale pe o dimensiune socială? Pentru că din punct de vedere bugetar, faptul că s-au redus cheltuielile față de aceste reforme și nu s-a ținut cont de planul social, cum s-a îmbunătățit accesibilitatea, de exemplu, dacă vorbim de sănătate. Se pot reduce cheltuielile pentru sănătate, uh, dar trebuie să se sporească accesibilitatea la îngrijiri de sănătate performante. Deci cum evaluați dumneavoastră aceste reforme structurale din punct de vedere social? În al doilea rând, costul stabilizării financiare a fost plătit în bună parte de lucrători și de categoriile defavorizate și am putea spune că cel mai puțin de către instituțiile financiare. Nu știu dacă se poate face o evaluare a acestui cost pentru stabilitatea financiară și cine l-a plătit, de fapt. Pentru că am impresia că dacă în ziua de astăzi cetățenii sunt nemulțumiți, e vorba în principal de nemulțumirea clasei de mijloc, care știe că a plătit foarte scump această reformă și în ziua de astăzi serviciile care sunt oferite în Europa pentru această clasă de mijloc sunt de o calitate mai scăzută. Deci dacă dorim să rezolvăm această nemulțumire europeană, va trebui să ne uh, uh, axăm pe acest principiu. Ați dat și niște rezultate de creștere economică, rezultate pozitive, uh, Însă, dacă intrăm pe date specifice și aici avem recomandări pe țară, însă ar trebui să avem și recomandări sau o abordare regională, să vedem ce se întâmplă cu inegalitățile în anumite sectoare, sărăcia copiilor, uh, scăderea plasei de siguranță socială, slăbirea dialogului social, toate aceste elemente sunt extrem de importante și ar trebui să avem răspunsuri din partea Comisiei și pe aceste teme, nu doar așa în general, să spunem uh, totul merge bine, avem uh, indicatori de creștere economică uh, pozitiv, știm că mai avem și alte dificultăți și ele trebuie rezolvate cu prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că vom începe cu doamna Tyson. Poate răspundeți la toate întrebările, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și mulțumesc și pentru întrebări și am să răspund în olandeză pentru că avem interpretare atât de bună aici la Parlament. În ceea ce privește semestrul și exercițiul anual, aș dori să fac trimitere la un aspect. Uh, e vorba de Asociația Sindicală Europeană care spune că semestrul pentru 2011 este semestrul cel mai social pe care l-am avut vreodată, exercițiul cel mai social. Deci uh, e vorba de o sursă nesubiectivă și până acum, de când a început uh, mandatul nostru, iată că am ajuns la acest capitol cu cât am mizat mai mult pe aspectul social, cu atât lucrurile s-au echilibrat mai tare. Este și o abordare structurală, pentru că avem acum uh, pilonul social cu cele trei uh, instituții și uh, în cele trei părți ale sale se fac exerciții pentru alimentarea semestrului european. La fel avem și orientările pentru ocupare și ele pot fi găsite în rapoartele specifice pe țară. Și apoi dacă ne uităm la recomandări în sine, vedeți că ne-am inspirat uh, de la tabloul uh, de, uh, social. Deci, uh, atenția pentru mediul social este foarte mare. Ați spus că mai e nevoie de reforme în statele membre și că trebuie ca exercițiul financiar să fie unul durabil. Da, așa este, sunt de acord. În ceea ce privește finanțele publice, Valdis a și spus, uh, s-au îmbunătățit lucrurile față de 2014, uh, dacă ne uităm uh, uh, la ce s-au făcut în ultimii ani. Progresul este unul remarcabil, însă stabilitatea publică financiară este un lucru absolut necesar, pentru că dacă nu avem asta, există riscul de a construi un castel de cărți care se va dărâma într-o bună zi. Este foarte bine să existe finanțe publice coordonate peste tot. Dar aici e vizată și răspunderea statelor membre. Trebuie să vadă ce uh, calitate oferă la nivelul politicilor. La capitolul social trebuie să vedem ce lucruri merg bine, ce lucruri merg mai puțin bine și vedem, de exemplu, că la capitolul egalitate avem probleme în multe țări. La nivelul incluziune socială, atât pe piața muncii, cât și la nivel educațional, iarăși sunt lacune mari. Noi uh, le abordăm sunt țări unde problemele sunt mai mari decât în alte părți, subliniem asta ca atare. Ce putem face mai mult pentru a ne asigura că, într-adevăr, există îmbunătățiri? Așa cum a spus Valdis, purtăm un dialog cu statele membre, cu societatea civilă, cu partenerii sociali. Este un proces uh, important, e vorba de prerogativele statelor membre și stimulăm statele membre să facă ce e bine cu fondurile structurale, cu sprijin tehnic pe care îl furnizăm și încercăm astfel să presăm, să facem presiuni pentru reforme. Uh, cooperăm foarte de aproape și cu UZO și împreună, uh, împreună cu uh, această organizație, statele membre fac tot posibilul pentru a pregăti planuri strategice educaționale. Vrem să îmbunătățim uh, educația, vrem ca pe viitor tinerii să fie mult mai bine pregătiți pentru piața muncii. Pentru asta avem și uh, agenda pentru competențe, în așa fel încât statele membre să fie încurajate să facă ceea ce trebuie. Da, vrem creștere durabilă și inclusivă, dar suntem departe de a fi inclusivi. Uh, dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă cu grupurile vulnerabile, uh, persoane cu dizabilități, persoane cu fond migraționist uh, și cum au acces la piața muncii, și nu este vorba doar de migranții care au venit acum, ci este vorba chiar de a doua, a treia generație. Sunt încă probleme și e problemă și cu uh, incluziunea în domeniul educațional. Șansele educației nu sunt egale, statele membre știu asta și se ocupă acum de reformă. Acestea fiind spuse și după cum a subliniat și colegul meu Valdis, Mare parte din recomandările specifice pe țară sunt luate în serios, se fac reforme, există succes mai mic sau mai mare, dar el există. Dacă ne uităm la nivel anual, se întâmplă cam așa cu jumătate. Pe termen lung, succesul este mai mare, însă sănătatea și educația nu sunt niște domenii în care schimbările survin repede. E nevoie de timp și de aceea noi stimulăm în continuare statele membre, oferim susținere cu fondurile noastre, cu sprijinul tehnic și cu raportul acesta din semestrul european. Stimulăm statele membre să facă ceea ce trebuie și ceea ce e corect. Dar dacă e să recunoaștem asta, trebuie de asemenea să recunoaștem că uh, s-au îmbunătățit foarte multe lucruri și trebuie să privim și bilanțul pozitiv. Mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Dăm cuvântul acum doamnei Delvaux. Vă rog. Mulțumesc. Vorbesc în numele lui Hug Bayem, care a pierdut trenul. Doamnă, domnule comisar, salut faptul că Comisia Europeană ține cont de raportul din martie anul trecut al Parlamentului European și a inclus și o dimensiune socială în politica sa economică. Recomandările referitoare la reducerea deficitelor uh, publice trebuie compensate uh, cu măsuri care susțină achiziționarea de competență și competențele sociale. Uh, toate politicile pe piața muncii sunt binevenite, însă trebuie să ținem cont și de inegalități și uh, injustiția socială. Comisia uh, face recomandări în ceea ce privește salariile, inegalitățile uh, salariilor, uh, lucrătorii în condiții precare sau săraci. Dacă dorim cu adevărat o Europa armonizată, solidară, trebuie să susținem creșterea salariilor. Această propunere este susținută și de președintele BCE și ar trebui să ne permită să uh, oferim o putere de cumpărare mai mare lucrătorilor și în felul acesta să relansăm economia în mod mult mai eficace decât uh, uh, măsurile actuale în ceea ce privește cheltuierile publice și reducerea poverii administrative. În ceea ce privește dimensiunea socială propusă de socialiști, ar putea permite reducerea dumpingului social și a inegalităților și ar putea reprezenta o sursă de prosperitate pentru statele membre. Vreau să întreb Comisia dacă are de gând să ia măsuri concrete pe această temă în următorii ani. M-aș referi și la problematica fondului de coeziune. O politică ambițioasă de coeziune între țările și regiunile europene este esențială. De aceea ea trebuie să fie prioritară din punctul de vedere al uh, bugetului european în următorul CFM. Păcat că Comisia a subordonat o parte din uh, fondurile structurale semestrului european și guvernanței economice. Cred că aceste fonduri au propria lor dinamică care nu ar trebui să depindă de decizii luate la alte niveluri ale puterii. Aceasta nu respectă logica implicării și participării autorităților locale și regionale. Nu știu dacă Comisia ne-ar putea explica în detaliu această legătură între semestrul european și politica de coeziune uh, în vederea reducerii inegalităților și crearea de locuri de muncă de calitate. Mulțumesc! Domnule Dombrovskis, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În primul rând, referitor la dimensiunea socială a semestrului. Doamna comisar Tyson a răspuns deja pe larg la această întrebare. Am întărit dimensiunea socială și am inclus uh, principiile uh, pilonului european uh, social în semestrul european peste o treime din recomandări, așa cum spuneam mai devreme, se referă la piața muncii și dimensiunea socială, la problema uh, competențelor profesionale. Ați menționat aici uh, aspecte legate de inegalități, uh, salarii, condiții decente de muncă. După cum știți și dumneavoastră, drepturile din pilonul social ne-au permis să avem și inițiative concrete în acest domeniu, cum ar fi, de exemplu, inițiativa de protecție socială pentru toată lumea, pentru a extinde acoperirea uh, pentru contracte de tip atipic, uh, pe platforme uh, sau alte uh, forme de contract uh, care sunt din ce în ce mai frecvente. Avem și inițiative în ceea ce privește uh, concilierea vieții private cu uh, viața profesională. Deci avem și o actualizare a declarațiilor anterioare ale Comisiei în acest uh, domeniu. Aș spune că nu e vorba doar de semestrul european, ci de inițiative legislative concrete care abordează această tematică socială și de muncă în ceea ce privește legătura între politicile de coeziune și semestrul european. Cred că această propunere pentru viitorul CFM dorește să includă politica de coeziune în finanțarea europeană pentru a face față provocărilor identificate de semestrul european și în recomandările specifice pe țară. Ne-am gândit să ținem cont și de provocările pentru care statele membre au nevoie de investiții. Bineînțeles, această interdependență nu este 100%. Știm că politica de coeziune are niște obiective foarte concrete și, de exemplu, dacă ne gândim la fondurile de coeziune, e vorba aici de infrastructură, transport, energie și infrastructură de mediu și uh, în într-un astfel de domeniu, legătura cu semestrul european este un pic mai slabă. Știm că politica de coeziune are propriile sale obiective care trebuie atinse și uh, că mm, mai ales atunci când uh, e vorba de investiții, în timp ce semestrul european se referă la reforme economice și politici fiscale. De asemenea, dacă ne gândim la coeziune, am întărit Um, um, participarea ISF, care acum se cheamă ISF Plus, deci Fondul Social European Plus. Am oferit mai multe fonduri tocmai pentru a avea mai multe sinergii cu finanțările și cheltuielile sociale. Deci și în politicile de coeziune, cheltuielile de tip social vor crește pentru viitorul CFM, dacă, bineînțeles, brațul colegiuitor este de acord cu propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc că nu mai avem prea mult la dispoziție, probabil că nu vom avea interpretare după ora prevăzută și probabil că ar fi trebuit să vedem asta încă de la început, ca să avem uh, blocuri de întrebări, să le grupăm. Uh, văd uh, că primul vorbitor din partea ECON de la ECR nu este, deci trecem la ECR Ocupare. Doamna McIntyre, vă rog. Un minut și jumătate, vă rog. I think it's Cu toții ne bucură vestea că ocuparea e în creștere peste tot în Europeană și știu că în Marea Britanie avem un număr record de persoane angajate Șomajul e în continuare în scădere, e practic la nivelul cel mai scăzut din ultimii 40 de ani, deci salariile cresc mai rapid decât prețurile, ceea ce o veste bună, însă e clar că putem face mai multe. Însă avem vești bune legate și de faptul că a crescut cu peste de mii numărul de persoane handicapate care au un loc de muncă și asta doar în ultimii patru ani. Mai devreme astăzi vorbeam despre integrarea minorităților etnice tot în Regatul Unit, angajarea acestei categorii a crescut cu peste un milion de persoane în ultimii 10 ani. Mă uit la recomandările specifice pentru Marea Britanie în ceea ce privește calificările și nevoile pentru progresie, investițiile în ucenicii și se spune de asemenea că trebuie uh, făcută uh, o repregătire profesională a celor care sunt deja pe piața muncii, însă nu e vorba doar de Marea Britanie. Uh, există o mare lipsă de um, calități de bază și științifice. Mă gândesc aici la inginerie, la matematică, la științe exacte, deci avem nevoi mari în acest uh, domeniu. Am trei minute, spune doamna McIntyre, aveți un minut jumate. Mi s-a spus că pot, vorbesc și pentru Econ și pentru Emplă. Atunci aveți 3 minute. Nu am fost informații, spune domnul Gualtieri. Deci continui, spune doamna McIntyre. In my country we have eight... Avem peste 800 de mii de posturi vacante în acest domeniu. Eu cred că ar trebui să facem mult mai multe pentru a ne asigura că tinerii sunt suficient de pregătiți pentru a ocupa aceste posturi. Aș vrea să știu dacă, din partea Comisiei Europene, să facă eforturi pentru a vedea care e situația antreprenoriatului. Știm că o număr mare de locuri de muncă Deci sute de mii de locuri de muncă sunt create de antreprenori. De asemenea, ați vorbit despre inegalități. Ar vrea să ridic în discuție problema diferenței de salarizare între bărbați și femei și cum anume monitorizează Comisia această problemă și în Regatul Unit, dar și în alte părți, există un angajament pentru a elimina această diferență de salarizare. Deși nivelul a ajuns la un nivel foarte scăzut, diferența e doar de 0,98%, deci ar trebui să ne concentrăm mai mult pentru a elimina această diferență de salarizare peste tot. Deci ar vrea să știu ce faceți și cum monitorizați situația aceasta. Please, Commissioner. Uh, thank you. So first on um, uh, questions uh, related Acum, referitor la întrebările uh, cu privire la competențe mm, și contextul Regatului Unit. Avem o recomandare specifică pentru a face față acestor nevoi de calificare prin stabilirea unor obiective în ceea ce privește calitatea, eficiența ucenicilor și prin investițiile majore în ceea ce privește reconversia și recalificarea celor care sunt deja pe piața muncii. Marea Britanie face deja ceva progrese în acest domeniu, în ceea ce privește recomandările legate de competențe, însă vedem în continuare că, așa cum a spus și dumneavoastră, nivelurile de ocupare sunt la un nivel record, însă creșterea productivității stagnează, e slabă, deși cifrele sunt pozitive. Deci asta înseamnă că acele competențe mm, uh, disponibile nu sunt folosite așa cum trebuie, deci ar trebui să acordați atenție acestui lucru. Conform OCD-ului, 20% din lucrătorii britanici uh, sunt uh, slab calificați. Deci, clar, pot fi făcute mult mai mult în acest domeniu pentru a repregăti profesional aceste persoane în vederea unor șanse suplimentare, cum ar fi educația oficială sau neoficială. Asta e motivul pentru care am făcut această recomandare către Regatul Unit. Acum, referitor la antreprenoriat. Bineînțeles că asta face parte din semestrul european. E o chestiune ce are o legătură clară cu mediul de afaceri, cu posibilitățile de a-ți înființa o nouă companie. Uh, sau uh, de a investi atunci când ai deja o companie în vederea creierii de locuri de muncă. Acum, diferența de salarizare între bărbați și femei. Monitorizăm situația și în contextul semestrului european, bineînțeles, iar acele state membre care au cea mai mare diferență de salarizare sunt cele care primesc recomandări specifice cu privire la reducerea acestei diferențe. So this is clearly on the Commission side. Deci e ceva de care ne ocupăm clar. Thank you, Caroline. Mulțumim. Doamna Caroline Natkegal. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Un studiu al uh, Institutului de la Bruegel a aflat că rata de implementare a recomandărilor specifice pentru țări uh, s-a înrătoțit. Și ca să intru în detalii, implementarea în rândul țărilor cu uh, dezechilibre uh, excesive a scăzut și mai mult, semnificativ. De rata de implementare diferă de la o țară la alta și diferă în funcție de domenii. Și în ultimul rând, anunțele din urmă, evaluarea multianuală arată de asemenea că s-au îmbunătățit uh, modul de implementare în anumite țări, dacă ne uităm pe o perioadă mai lungă, însă pe ansamblu rata, nivelul de implementare destul de scăzut. Aș vrea să știu, prin urmare, cum anume se va asigura Comisia că reformele structurale sunt uh, implementate. Deoarece eu cred că o economie stabilă și rezilientă e calea cea mai bună de a evita o nouă criză. Asta e prima întrebare. Cea de-a doua se referă, are legătură cu prima, și anume uh, Consiliile Naționale Fiscale și Consiliul uh, și uh, așa numitul Fiscal Board European, cum pot contribui acestea la îmbunătățirea situației? Domnul Calve Șambon are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru faptul că ați rămas cu noi. Dacă n-ați fi rămas dumneavoastră, nici nu știu ce am fi făcut noi aici. Aș fi avut întrebări și pentru colegii dumneavoastră care nu sunt aici. Deci chiar dacă vorbim acum concret de acest semestru european, deci din punct de vedere cantitativ, uh, vorbim de o regiune importantă și mă voi exprima în limba franceză și aș vrea să vorbesc despre Spania și semestrul european. Aici cred că e o realitate virtuală domnul Moscovici a pus degetul pe rană și doamna Tyson a făcut-o la fel în privința Spaniei. Spania nu poate fi guvernată. E de negestionat, a pierdut piața unică și mult mai mult decât asta, dar mult mai mult decât uh, restul Europei. Ceea ce înseamnă că e o bombă cu ceas Spania pentru toată Europa. Se schimbă situația. Crește prețul la țiței, uh, creșterea generală începe să stagneze, dolarul și noi și șomajul e de 18%, cresc inegalitățile și finanțarea imorală a fiecărei regiuni e în creștere. Deci Spania nu va mai, fi, nu va mai putea fi guvernată și situația va exploda. Nu puneți asta doar în analiza dumneavoastră. Face tot posibilul pentru ca Spania să intre înapoi pe piața unică. Dacă nu, cu Spania va exploda toată piața uh, comună, toată Uniunea Europeană. Mulțumim. Maximum 4 minutes. Maximum 4 minute, domnule Dombrovski. Mulțumesc pentru toate întrebările. Să începem cu implementarea recomandărilor specifice pentru statele membre. Bineînțeles că monitorizăm asta din partea Comisiei Europene, o facem din perspectiva anuală, multianuală și firește că situația nu prea e mulțumitoare, știu că e nevoie de timp pentru a face reformele, pentru a face consultările și pe la, pentru a le pune în practică și conform estimărilor noastre, cam 48% din recomandări putem spune că au fost implementate per ansamblu. Însă distribuirea e inegală, progresele sunt diferite de la o țară la alta, diferite în funcție de sectoare. Nu aș vrea să mă refer specific la implementarea recomandorilor în țările care au uh, dezechilibre macroeconomice majore. Implementarea acelei țări clar are întârziere față de restul țărilor, însă e clar că e nevoie de îmbunătățiri concret doing in this regard uh, already. Concret ceea ce facem noi am subliniat deja o parte din elementele esențiale și să nu uităm că vorbim aici de recomandări specifice statelor membre. Nu sunt niște ordine, sunt niște recomandări, deci să nu uităm această nuanță. Deci, în primul rând, e vorba de un dialog, dar și de faptul că statele membre trebuie să-și asume uh, punerea în practică acestor recomandări. Deci există mai multe etape în semestrul european, ne implicăm cu statele membre pentru ca acestea să-și asume în mod voluntar aceste recomandări. Și în contextul următorului CFM am menționat faptul că noi am propus să se consolideze legătura între acordarea de finanțare europeană, inclusiv fondurile de coeziune și de investiții, și semestrul european. Deci, încă o dată, e o întrebare care s-a pus. Nu ai cum să stabilești o legătură absolută. Politica de coeziune și are propriile obiective, pe care statele trebuie să le urmeze, însă există marjă pentru a crea mai multe sinergii și asta propunem în contextul următorului CFM. Acum, cu privire la rolul uh, Consiliilor naționali Fiscale, bugetare, clar acestea au de jucat un rol. Noi monitorizăm modul în care statele membre monitorizează prevederile relevante în ceea ce privește înființarea și uh, funcționarea acestor consiliile naționale și, de asemenea, uh, monitorizăm modul în care recomandările uh, sunt puse în practică și sunt incluse în procesul semestrului european. Acum, la a doua întrebare, mai specifică și referitoare la Spania. Eu nu aș vedea lucrurile printr-o perspectivă atât de pesimistă ca dumneavoastră. Spania e una din economiile majore cu creștere mare. Spania a implementat uh, reforme structurale majore în ultima perioadă, deci în perioada post-criză. Reforme care sunt la baza acestei creșteri economice acum. Bineînțeles că rămân în continuare probleme care trebuie soluționate. Spania are dezechilibre macroeconomice din cauza nivelului de îndatorare publică și privată, a productivității scăzute și mm, șomajul e foarte crescut, deși e oarecum în scădere, dar trebuie totuși să recunoaștem că Spania a făcut niște progrese uimitoare. Acum, referitor la partea bugetară, aici am emis un aviz în ceea ce prește planul bugetar, proiectul de plan bugetar pentru Spania, care respectă în termen largi uh, pactul de creștere și stabilitate. Și dacă totul se dă ușura conform planului, Spania își va corecta deficitul bugetar în uh, următorul an. Vă mulțumim. Inaro Inacari. Tak, og velkommen til uh, komiteen og øh, til udvalget her. Mulțumesc. Bun venit, øh, domnule comisar. În anul 2016, Comisia a introdus uh, pilonul prin care părea să mergem înspre o Europa mai socială. Dar trebuie să, și că o să ne asumăm răspundere cu adevărat față de problemele sociale. Vedem, de exemplu, despre Polonia, la Italia, Luxemburg, Malta, Austria și Slovenia recomandări că toate, în toate aceste țări ocuparea în rândul tinerilor uh, este scăzută um, și de asemenea vârsta de pensionare este mai mare, dar ce facem ca să aducem pe acești tineri pe piața muncii? Pentru că pe de o parte e pilonul social pentru a ne asigura uh, că toată lumea va avea un viitor pe piața muncii, dar pe de altă parte oamenii au nevoie de pensie. E o diferență foarte mare uh, din acest punct de vedere și discrepanță la nivelul recomandărilor specifice pe țară. Ce părere are Comisia despre pilonul social? Joacă rolul pe viitor în recomandările specifice de țară și cum vede Comisia această relație în momentul în care apare această diferență? Sunt lucruri care merg în direcții opuse. Și deci cum poate funcționa pilonul social dacă nu este preluat și el în recomandările specifice pe țară? Comisia va da dovadă de sensibilizare socială în așa fel încât să vedem cu toții cum putem reduce vârsta de pensionare, nu să o tot crește mereu, în așa fel încât tinerii să aibă acces la piața muncii. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Terry că a trebuit, doamna Terry că a trebuit să plece, își cere scuze. Deci dacă nu sunt alții de la versi, dau cuvântul domnului Dimitris Papadimolis. Mulțumesc, domnule președinte. La două rotimata na să peftino. Avea două întrebări pentru dumneavoastră, domnule Dombrovskis. Prima întrebare se referă la următorul lucru. Țara mea, Grecia, e pe cale de a ieși în sfârșit uh, de sub uh, incidența celui de-al treilea memorandum, care e ultimul. De aceea mi-aș dori ca dumneavoastră să faceți o evaluare acestui pachet care a fost uh, stabilit și care include și măsuri pentru a șterge o parte din datorie, măsuri aprobate pe 21 iunie de Eurogrup. Deci ce credeți despre asta? Și în al doilea rând, aș vrea să vă întreb de ce în zona euro credeți dumneavoastră că există în continuare întârzieri în ceea ce privește punerea în practică a acelor măsuri necesare pentru a fi protejați în caz de criză viitoare. Da, zona euro e mai rezistentă acum decât era acum 8 ani, însă nu e suficient de rezistentă pentru a face față unei noi crize. Și propunerile care au fost prezentate în acest scop, cum ar fi crearea unei uniuni bancare, sau înființarea noului sistem de garantare a capitalurilor și așa mai departe, sau să avem un mecanism de stabilitate mai puternic, deci un adevărat fond monetar european pe care Parlamentul European să-l poată controla și care să poată fi tras la răspundere de Parlamentul European, sunt niște măsuri care ar fi utile, însă se tot uh, tergiversează asta, deci se tot amână aceste dosare și idei atât de importante. Deci, clar vedem că nu avem măsuri eficace, nu avem măsuri care să ne permită să avem, de exemplu, și un buget um, uh, european în concluziile uh, Consiliului. Deci nu se aprofundează suficient de mult Uniunea Economică și Monetară și aceste întârzieri continue au un cost foarte mare. Deci de ce se tot acumulează atâtea întârzieri aici? Uh, okay. Domnule Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mai întâi, cu privire la întrebarea despre legătura între pilonul social și recomandările specifice pe țară. Marian va elabora și ea un pic pe acest uh, subiect. Vă răspunde în mod specific la întrebările adresate cu privire la vârsta de pensionare versus evoluțiile de pe piața muncii. Fiindcă așa este, într-adevăr, trebuie să găsim un echilibru. Populația îmbătrânește și e foarte clar că apar probleme cu privire la durabilitatea sistemului de pensionare și de sănătate. Din ce în ce mai mult sunt uh, oameni mai puțini care îi susțin pe cei uh, la, care se află la pensie. Era 4 la 1 în urmă cu ceva timp, până în 2000, uh, pe viitor va fi de 2 la 1. Deci uh, se schimbă lucrurile și acest lucru este cu implicații la nivel al durabilității întregului sistem. De aceea, Comisia să avem o legătură, vrem să avem o legătură între speranța de viață și vârsta de pensionare. Vrem să ne orientăm în funcție de asta, în așa fel încât să putem uh, să ne reorientăm și pe piața muncii ca să menținem modelul social. Apoi avem întrebări legate în mod specific uh, despre Grecia. Într-adevăr, este o realizare uriașă faptul că acum Grecia a găsit, că s-au găsit, mă scuzați, acordul la Eurogrup uh, față de Grecia în iunie. Aș zice că sunt trei elemente importante legate de Grecia în acest moment. Odată, că este foarte important să rămână pe drumul cel bun în ceea ce privește traiectoria post-program din punct de vedere fiscal și în ceea ce privește reformele structurale, în așa fel încât să uh, asigurăm încrederea în economia elenă și să arătăm că e încredere pe piețele, din, pe piețe pentru Grecia, fiindcă Grecia se va întoarce acum pe piețele financiare. Apoi, am uh, durabilitatea datoriei. E vorba de extinderea datei, uh, datelor scadente și vrem să reducem astfel uh, costul datoriei în mod substanțial să existe o întoarcere treptată a Greciei pe piață și să existe plăți distribuite pe mai mulți ani, pe măsură ce Grecia respectă obiectivele fiscale. Pe termen mediu e vorba de 3,5% din excedentul primar uh, din PIB. Și apoi există și un angajament al Eurogrupului, al țărilor din zona euro, de a monitoriza situația și să zicem că dacă situația o impune, să se facă ajustările necesare. Mai e și o ultimă tranșă substanțială, 15 miliarde de euro, dacă nu mă înșel, marjă care oferă uh, bani care oferă suficientă marjă de manevră Greciei, în așa fel încât să se asigure că întoarcerea pe piață va fi una treptată și lină. După cum am spus, este un mare pas înainte. Economia elenă uh, s-a întors la un nivel acceptabil de creștere și acum a sosit momentul să uh, se profite de această situație. Mă aștept ca economia elenă să ne surprindă plăcut de data aceasta. În ceea ce privește reformele din Uniunea Economică și Monetară cu aprofundarea agendei, nu vreau să mă pronunț înainte de concluziile acestui summit care are loc chiar în aceste zile, dar vedem că lucrurile progresează mult mai bine pe Uniunea Bancară și ne așteptăm să existe elemente și pași concreți în așa fel încât uh, să putem merge mai departe plecând de la Fondul Unic pentru Rezoluție, cu un backstop. Speranța mea este ca până în decembrie să se ia o decizie cu privire la asta. Ce părere are Comisia? Nu este mare progres pe schema garantării depozitelor. Am vrea să existe mai multe elemente favorabile, însă deocamdată nu a fost cazul. Iar în ceea ce privește fiscalitatea, într-adevăr e o inițiativă franco-germană cu privire la bugetul zonei euro. Comisia n-a făcut o propunere separată pentru bugetul zonei euro, însă a lansat câteva elemente relevante pentru zona euro în următorul CFM program de sprijin de reformă, uh, program de protecție a investițiilor, uh, funcția de stabilizare a investițiilor europene, de exemplu. Iată care sunt elementele care, în opinia noastră, se uh, pot merge mână în mână cu propunerea franco-germană. Propunere susținută și de alte state membre care par să meargă în aceeași direcție și anume să uh, ofere instrumente la nivel european pentru absorpția șocului la nevoie. După aceea putem discuta în detaliu cu privire la elementele de design, dar la capitolul discuții fiscale am vrea să fie mai mult uh, de discutat la CFM, fiindcă cu siguranță sunt lucruri multe de făcut în contextul cadrului financiar multianual. Mă opresc aici, Marian va reveni asupra capitolelor sociale. Voi fi foarte succintă, mulțumesc, domnule președinte. De ce mi-am dat eu seama? E vorba de relația între tabloul de bord, pilonul social și exercițiul semestrului european cu recomandările specifice de țară și cum se alimentează unele pe altele. Ei bine, la pilon sunt 20 de principii și valori și spunem că acestea sunt compasul nostru, orientarea noastră despre cum mergem împreună mai departe. Dacă vreți însă să știți uh, ce, concret ce faceți, trebuie să faceți măsurătorile necesare. Și dacă vă uitați la recomandările specifice pe țară cu toate documentele din exercițiul semestru din acest an, veți vedea că sunt trei tendințe principale la pilonul drepturilor sociale care sunt acoperite. Acces, oportunități uh, în educație, la competențe, la pregătire profesională, oportunități în ceea ce privește accesul pe piața muncii, e vorba de bune condiții de lucru, E vorba de servicii sociale și protecție socială pentru toți cetățenii. Dacă ne uităm la rapoartele de țară, la recomandările specifice, vedem că ne inspirăm din uh, rezultatele tabloului de bord pe chestiuni sociale. Dar uh, nu veți găsi un limbaj mecanic. Nu e ca și cum am luat totul punct cu punct pentru fiecare țară. Doar facem trimitere la lucrurile care nouă ne par a fi problematice și folosim tabloul de bord ca fiind un fel de instrument de scanare, în așa fel încât să ne dăm seama cum arată situația în ansamblul ei în fiecare stat membru, cunoscând datele problemei și um, știm asta mulțumită tabloului de bord, știm cât de departe este, de exemplu, un stat membru față de un obiectiv concret um, și putem compara un pic situația între statele membre, performanțele, să știm dacă se merge în direcția cea bună sau, din potrivă, în direcția greșită, cine se descurcă cel mai bine și cine nu. Și apoi avem o evaluare a situației în ansamblu. Este un instrument bun care ne ajută și ne-a ajutat deja, de fapt, fiindcă, iată, uh, am reușit să reorientăm semestrul european, monitorizăm nu doar situația economică, ci și cea socială din statele membre. Și deci pot spune că da, e un bun instrument și îl folosim în proporție de 100%. Vă mulțumesc! Um, Laura Agea. Mulțumesc, doamna Egea. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, estimați comisari. Văzând care sunt uh, evaluările făcute cu privire la recomandările specifice, Aș vrea să subliniez faptul că în momentul de față situația din Italia nu a beneficiat de pe urma efectelor pozitive ce ar fi urmat să decurgă de pe urma reformelor structurale. Deci acea condiționalitate care se dorește în următorul CFM, deci în ceea ce privește alocarea de fonduri față de uh, punerea în aplicare a reformelor structurale, nu Uh, mi se pare că ar trebui uh, să fie considerată ca um, fiind de la sine. Deci să nu uităm că în Italia există cam 5 milioane de persoane în situație de sărăcie, deci care nu fac față nevoilor primare. Dacă noi continuăm să-i punem niște reforme structurale fără o evaluare exante a posibilelor efecte, nu facem decât să acționăm în mod dăunător. Doamnă Thyssen, s-a încercat să se ofere o anumită mm, nuanță socială acestor reforme, însă ar fi trebuit să existe niște conținuturi concrete ale acestor reforme, mai ales gândindu-mă la deciziile Consiliului aici. Avem directiva cu privire împăcarea vieții private și uh, acele cele profesionale. Aveam o arhitectură pozitivă la început, însă după aceea, practic, aceasta se golește de orice elemente concrete. Deci eu mi-aș uh, dori să fie ajustate anumite elemente. Reformele structurale, îmi permiteți, domnule președinte, închei acum. Reformele structurale ar trebui să se îndrepteze și către aspectele sociale. Deci Italia cu 5 milioane de săraci ar trebui să creeze un instrument de eradicare a sărăciei. Deci o reformă structurală ar fi, de exemplu, să se revizuiască centrele de ocupare pentru a avea mm, eventual și o politică de venituri minime la noi. Însă eu una aș elimina în primul rând această condiționalitate uh, între fonduri și uh, punerea în practică a reformelor structurale. E inacceptabil. Reformele structurale sunt de obicei impuse ca o politică care e practic dureroasă până la sânge. Domnul Hanemans. Am o întrebare către dumneavoastră, fiindcă Comisia a spus că trebuie să comunicați rezultatele pentru Belgia. Deci Comisia nu a considerat că este așa de important uh, ca um, exercițiul bugetar pentru Belgia um, a fost for, deja formulat, se spune că an de an trebuie să existe 0,6% rate de îmbunătățire din PIB. Um, cum ați spus și dumneavoastră, Biroul Federal de Planificare a anunțat în iunie 2018 că nu va exista o diminuare, ci o majorare, nu cu 0, e vorba de o creștere până la 1,4 și apoi 1,7 la, în anul 2020. Deci știți că este vorba de un transfer al impozitelor. Eh, Eric Van Rompuy eh, l-a prezis la un moment dat. Apoi, în ceea ce privește pensia și sănătatea, Uh, există o dinamică mai puternică în acest capitol și pensia uh, iarăși va fi o politică dinamică, dar știți că datoria de stat este foarte mare. Și cum evaluați uh, evaluarea comisiei în ceea ce vește situația din Belgia cu ultimele comunicări, în prim prisma ultimelor comunicări ale Biroului Federal de Planificare? Thank you, Emilian Pavel. Milian Pavel. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Și vă mulțumesc, doamna Tyson, că v-ați întors aici. Ieri am avut un răspuns chiar la un e-mail pe care îl trimisesem pe 14 iulie și spuneați că veți avea grijă de uh, românii uh, din Germania. Aștept deci să văd ce face Comisia. Și acum trecând la recomandările pe țară pentru România. Anul 2006 Comisia a spus că vom avea 3,6% o creștere a PIB-ului uh, pe 2017. Am avut 7%. Acum, estimările dumneavoastră sunt de 4,3 pentru 2018. Vom, avea, vom vedea care este realitatea. Întrebarea este alta însă. Cine plătește pentru toate aceste estimări. Dumneavoastră o faceți greșit și noi plătim după aceea, pentru că asta implică foarte multe lucruri pentru România. Avem recomandările pe țară să asigurăm venituri minime pe criterii obiective, bine definite. Spuneți-mi ce înseamnă criterii obiective. Planul guvernamental pe care îl avem ne spune cu cât va crește uh, venitul minim. Criteriul obiectiv pentru noi este să ne asigurăm că cei care au salarii minime trebuie să poată trăi. Acesta este criteriul obiectiv pe care îl avem și pe acesta îl aplicăm noi. Avem de asemenea o recomandare de investiții mai mari pentru infrastructură. Nu utilizăm fondurile europene așa cum și-ar dori Comisia Europeană. Sunt de acord cu ce spuneți, însă avem un deficit de 3% o limită de 3% anual. Și avem o datorie publică de 27%, în Germania 68%, Regatul Țelor de Jos 61, Regatul Unit 88 și Franța 96%. Cum credeți dumneavoastră că noi ne putem redresa și putem recupera acest decalaj între noi și Germania dacă ne restricționați uh, la această limită de 3% anual? Am votat la Parlamentul European și, din păcate, votul a fost uh, negativ pentru a face o cofinanțare a proiectelor europene ca să fie excluse din calcularea deficitului. Vă rog să faceți presiuni pentru ca această cofinanțare de la bugetul european să nu intre în calculul deficitului. Președintele, și vă rog să încheiați. Mulțumesc! Thank you.